Uh, dear colleagues, uh, we're going to make a start um, on point 25, but I understand there's a point of... Dragi colegi, haideți să începem. Domnul Scripe, că doriți să spuneți ceva? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că vorbim de revizuirea codului vizelor în această dimineață. Am fost contactat de un whistleblower care a descoperit corupție la scară largă în acest domeniu. Și mă îngrijorează ceea ce îmi spune. Comisia noastră are o istorie îndelungată prin care suntem un forum pentru discuții deschise pe migrație, control uh, al frontierelor comune externe și așa mai departe. Zona Schengen face parte din cele mai mari realizări ale UE. Cu toții putem călători liber și ne bucurăm de acest lucru și ne bucurăm de faptul că toți cetățenii europeni se pot mișca liber pe continent. Astăzi însă aș dori să spun un lucru șocant în trafic uh, ilicit de vize care a avut loc în, uh, într-un stat membru. Săptămâna trecută s-a spus că numitul Uh, un numit de nivel înalt maltez a vândut acele vize care ar trebui să fie gratuite. S-a mai spus, consulul general al Maltei de la Tripoli a fost intervievat de poliția italiană cu privire la vânzarea unor astfel de vize iar Dafne Caruana Caliția a scris articole în uh, toamna lui 2015 spunând că consulatul maltez din Alger a emis vize pentru persoane care nu aveau drepturi să le primească. Rapoartele recente spun că Malta a emis peste 88.000 de vize și, peste, și un număr uh, necunoscut de vize medicale. Închipuiți-vă că Malta are doar 440.000 de uh, cetățeni. Domnul Scripec, nu e un punct pe ordinea de zi. Poate era mai bine să îl menționați în timpul dezbaterii pe codul Visa. Cât va mai uh, dura această intervenție? Nu este un punct de procedură, după cum spuneam. Am înțeles ceea ce vreți să spuneți. Poate puteți încheia. Mulțumesc. Un minut? Deci un minut. Libia este un loc unde au fost vândute atâte multe mii de vize Schengen, nici primul ministru, nici poliția nu au investigat cazul. Jurnaliști locali care au raportat despre acest caz se confruntă cu uh, procese de fraudă Dar când doamna Caruana Galiția a fost uh, ucisă din cauza unor astfel de dezvăluiri, cred că trebuie să ne uităm cu atenție asupra acestor uh, informații. Când comisarul Avramopoulos a fost întrebat de doamna Ana Gomez despre această situație, dânsul a răspuns că nu s-au vândut niciun fel de vize în Libia. și rog Comisia să investigheze acest caz și să-i acorde atenția cuvenită. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, am fost generos, dar recomand ca președintele noului grup de lucru pe drepturi fundamentale, care investigează astfel de situații în țara pe care ați menționat-o, poate ar fi bine să elaborați o întrebare scrisă, însă am înțeles punctul dumneavoastră și vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Coelho, mulțumesc. Vreau doar să vă spun dumneavoastră și comisiei că am avut o dezbatere pe acest uh, subiect în grupul Schengen în această săptămână aceasta. A fost o cerere în domnului Gomez și există îngrijorări și în ceea ce privește evaluarea. Nu intru în detalii acum, dar vă spun că uh, urmărim subiectul și, și ca idee de principiu trebuie să discutăm despre competențele naționale și acest cadru european. Emiterea de vize, sigur, ține de aspecte naționale, dar nu avem autoritatea de a merge într-un stat membru să-i spunem nu poți face asta. Și e și mai dificil în ceea ce privește acordarea cetățeniei. Sunt uh, informații îngrijorătoare, dar trebuie să studiem, să vedem ce căi legale putem uh, folosi, pentru că este totuși o competență națională. Domnul Scripec, cred că a fost util această uh, informație, dar n-aș vrea să începem o dezbatere acum. Cred că domnul Coelio încearcă să vă ajute Așadar, poate cu o întrebare scrisă către comisar ar fi cel mai bine. Sunt mai mulți membri în sală care cunosc acest subiect. Dar nu a fost un punct de procedură, asta doream să subliniez. Mulțumesc! Primul subiect, așadar, de astăzi, prezentarea comisiei cu privire la noul cod Visa raportor, domnul Juan Fernando López Aguilar. Acest cod al vizelor stipulează procedurile și condițiile pentru emiterea de vize pentru șederi pe termen scurt și tranzit în aeroporturi. Știm că a fost a dovedit a fi util, a clarificat uh, condițiile și drepturile procedurale și nu a fost revizuit de la intrarea în vigoare din 2010, iar în aprilie 2014 Comisia a adoptat deja o primă propunere de revizuire, dar pentru că au existat divergențe între Parlament și Consiliu, negocierile nu au progresat, deși s-au făcut eforturi mari din partea echipei de negociere. Prezentarea noi propuneri va veni împreună cu o comunicare cu privire la adoptarea unei politici de viză și adaptarea lor la noile provocări. Voi da întâi cuvântul Comisiei și apoi raportorului domnul Lopez Aguilar, apoi celor, raportorilor din umbră și apoi altor membri care vor dori să intervină. Juan, înainte să-ți dau ție cuvântul, rog Comisia să facă o scurtă prezentare. Bună dimineața, mulțumesc. Pe 14 martie Comisia și-a prezentat această viziune despre cum ar trebui adaptată politica de viză la noile provocări. În fiecare an, Europa este vizitată de mii de milioane de uh, turiști. Anul trecut au fost emise peste 60 de milio- 16 milioane. Um, dorim să continuăm să emitem aceste vize pentru că e vorba de turism, e vorba de venituri și e vorba de 10% din PIB până la urmă. Există însă și presiune migratorie și trebuie să adoptăm adaptăm, scuze, această politică a noastră și Comisia dorește să progreseze pe un, uh, o politică coerentă, să ținem cont de relațiile externe, să ținem cont de sinergii cu alte politici, mecanismul de suspendare din regulamentul 539, care știți că a fost revizuit anul trecut, adaugă un alt element pentru îmbunătățirea acestei politici. În paralel, sunt elaborate și noi sisteme informatice pentru securitatea la frontiere, ETIAS, intrare-ieșire și, alt, uh, și cadru toate, care, toate acestea vor duce la reducerea riscurilor. Date fiind aceste elemente, Comisia este de părere că orice propuneri viitoare pentru a trece țări terțe în anexa 3 trebuie evaluat din perspectiva acestui risc de migrație. Pentru a fi mai eficienți în analizarea acestor solicitanți de vize și a îmbunătăți verificările la frontieră pentru a detecta pe cei care prezintă un risc. Pe 16 mai Comisia a prezentat o propunere de renoire a sistemului, sistem pe care îl folosesc uh, punctele consulare, VIS. Comisia dorește să inițieze o discuție și despre digitalizarea acestui proces, să folosim noile tehnologii pentru a îmbunătăți procesarea vizelor în avantajul consulatelor și al statelor membre. Foarte pe scurt, acum în ceea ce privește amendamentele, așa cum spunea domnul președintele, Comisia și-a retras propunerea de renoire și acum face o propunere uh, țintită pentru un nou cod. A fost prezentată în martie odată cu comunicarea și această propunere dorește să facă aceste procese mai uh, eficiente și mai sigure. Așa cum am spus, situația migratorie s-a schimbat de la ultima propunere din 2014, dar propunerea reține unele elemente utile incluse la momentul respectiv în textul uh, Comisiei, cercând să simplificăm procedura. De exemplu, Comisia a propus să se poată aplica să se pot uh, planifica din timp aceste vize, să se depună cererea în mod electronic și să se primească un răspuns mai repede. Deci cu termene limităm mai scurte pentru consulate pentru a lua decizii. Acestea sunt avantaje pentru solicitanții de viză. De asemenea, pentru facilitarea călătorilor pe termen scurt, să putem emite vize la frontierele externe pe bază temporară și sub condiții foarte stricte pentru a analiza pe solicitanți, pentru a-i putea uh, verifica. Iar cei care vin uh, în mod regulat să aibă avantaje pentru a nu trebuie, trebuie să ceară vize de fiecare dată când vin. Unele dintre aceste vize pot avea o valabilitate de până la 5 ani. O altă modificare introdusă în propunere să avem un proces mai eficient și mai rapid cu pentru că sunt tot mai multe solicitări de viză depuse în fiecare an taxa de viză nu s-a mai schimbat din 2006 și propunem să mărim la 80 de euro de la 60. Mi se pare o creștere, comisiei se pare o creștere moderată, dat fiind faptul că tot e mai puțin decât, ce, decât costă în alte destinații turistice din lume. Și cu acele fonduri suplimentare, probabil vreo 200 de milioane de euro pe an, statele membre ar trebui să aibă fonduri suficiente pentru angajați suficienți în uh, consulate să-și îmbunătățească sistemele IT, infrastructura și așa mai departe. Și, în ultimul rând, propunerea urmărește să se asigure că politica noastră comună contribuie și la îmbunătățirea cooperării cu state non-UE când vine vorba de returnarea migranților nereglementați, ceea ce știți că reprezintă o prioritate. Propunem să folosim condiții mai stricte pentru procesarea de vize când o țară parteneră nu cooperează suficient și un mecanism transparent care să fie folosit de la caz la caz în urma unei evaluări, ținând cont de obiective clare și obiective. Această abordare nouă nu va modifica dreptul solicitantului de a solicita o viză și de a-i se emite o viză. Acestea ar fi modificările principale. Noi credem că acestea continuă să permită venirea în Europa oamenilor de bună credință, oamenilor de afaceri, celor care vin să-și uh, viziteze familia, pe când ne adaptându-ne totuși în același timp regulile. Așteptăm cu interes să discutăm această propunere cu membrii comisiei dumneavoastră, cu raportorul și raportorii din umbră și să ajungem la o adoptare rapidă a propunerii. Vă mulțumesc! Mulțumim și dăm cuvântul domnului raportor. Uh, sorry, I'm sorry. I'm trying to present um, Încerc să prezint uh, codul vizelor. Nu e prima oară când îl prezint, cred că știți că deja de ceva vreme discutăm acest subiect împreună cu raportorii din umbră. Am uh, avut o cooperare foarte fructuoasă cu aceștia și uh, foarte strânsă, însă mai avem destul de multe de făcut și știm că mandatul Parlamentului European se apropie de sfârșit. În mai puțin de un an, deci, ar trebui să finalizăm lucrările. Haideți, uh, deci, să vă prezint situația după noua inițiativă care a fost luată de comisie cu privire la propunerea de regulament care stabilește un cod comunitar al vizelor. În comunicarea sa, Comisia explică toată această propunere. Știți că acest cod este elementul central al politicii de vize, care are un temei juridic și Parlamentul European, de asemenea, are un temei juridic să legifereze în domeniul politicii privind vizele și să stabilească proceduri armonizate pentru procesarea solicitărilor de viză, emiterea vizelor pentru termen, pentru șederi de scurt timp și de tranzit în aeroport. Scurt timp înseamnă până la 90 de zile. Legislația în vigoare nu a fost revizuită de când a intrat prima oară în vigoare, în 2010. Și ideea inițială a fost aceea de a ușura învățarea din experiență pentru armonizarea procedurilor și pentru condiții egale pentru procesarea cererilor de viză. Vă reamintesc că această propunere nu este prima Comisia a înaintat o primă inițiativă în aprilie 2014, o primă propunere de reformare a codului vizelor. Am lucrat din greu pe marginea ei timp de câțiva ani, după care ne-am blocat în Consiliu. Negocierile nu au progresat în ciuda eforturilor considerabile și în ciuda energiei și a timpului pe care le-am dedicat. Parlamentul a avut echipa sa de negocieri, eu am fost raportor atunci, dar și Comisia și, Parlam și Consiliul s-au opus introducerii unei vize umanitare în acest cod. Îmi aduc aminte că toți interlocutorii noștri ceruseră această prevedere la toate audierile, ONG-urile, organizațiile umanitare, barourile de avocați, toate acești, toți acești parteneri au solicitat Uniunii Europene să introducă o prevedere care să permită ajungerea în mod legal pe teritoriul Uniunii Europene, astfel încât să se asigure o oarecare formă de protecție umanitară. Și ideea a fost introdusă sub forma acestor vize umanitare. Însă Consiliul a refuzat să continue negocierile dacă amendamentele nu erau retrase. După doi ani de zile de negocieri, pentru a ajunge totuși la un compromis, am retras această idee a vizelor umanitare. Și știți că am cerut, printr-un raport de proprie inițiativă, o nouă propunere din partea Comisiei. propunerea, acum pre, eh, comisia, îmi cer scuze, cum pregătește această propunere cu privire la vizele umanitare. Însă blocajul rămâne chiar după ce am retras aceste modificări privind vizele umanitare. Deci propunerea actuală are scopul de a ușura obținerea unei vize către Uniunea Europeană pentru călătorii de bună credință, în același timp armonizând și punând în aplicare proceduri comune. Această propunere pentru codul vizelor trebuie văzută ca o consecință a diferitelor propuneri în domeniul migrației, asiguranței și al uh, controlului frontierelor. Pentru Consiliu, obsedat de siguranța și controlul la frontiere, este foarte importantă și includerea sistemului VIS. Majoritatea elementelor din această propunere au legătură cu aspecte practice de uh, introducerea solicitării, statele membre responsabile cu tratarea acestei solicitări, comisioanele de serviciu, documente justificative, uh, asigurare medicală de călătorie și alte elemente tehnice. Este important să înțelegem că aceste elemente tehnice sunt foarte importante pentru că de acestea depind posibilitățile a milioane de călători de bună credință să intre pe teritoriul Uniunii Europene. Procedurile prevăzute în codul vizelor au deci un rol esențial pentru foarte multe persoane și pentru sectoare extrem de importante, precum turismul, afacerile, învățământul, cercetarea. Și acestea ar trebui să fie esențiale pentru Uniunea Europeană. Propunerea actuală a Comisiei leagă, se leagă cu politica de vize pentru a asigura un echilibru mai bun între migrație și aspectele legate de securitate și aceste preocupări economice și relațiile externe ale Uniunii Europene. Eu v-am spus care este părerea mea. Eu consider că lucrurile nu sunt foarte clare. Uh, Aspectele legate de siguranță și de migrație au legătură cu codul vizelor. Agenția Europeană de Protecție a Datelor s-a referit la migrație și la securitate și a spus că de multe ori um, nu se mai face distinția foarte clară între migrație și aspectele legate de terorism. Când facem o comparație cu aspectele economice, de securitate și călătorii de bună credință, toate aceste trimiteri sunt puțin uh, cam ambigue, pentru că de multe ori se pune mai degrabă accentul pe securitate și nu suficient de mult pe aspectele legate de turism și de mediul de afaceri ale acestui dosar privind vizele. Acest cadru este dominat de aspecte de securitate, Și e destul de clar deja că această propunere include un nou rol pentru politica de vize. În noul articol 25a se vorbește despre cooperare și despre politica de readmisie, care capătă o importanță crescută. Includerea elementelor de readmisie în politica de vize este un aspect nou. Acesta a mai fost deja sugerat în câteva documente, atât de comisie cât și de Consiliu, dar niciodată nu a apărut la nivel legislativ în dosarul vizelor. Deci Comisia consideră că politica privind vizele poate avea un rol în politica de readmisie vis-a-vis -vis de țările terțe și de imigranții ilegali. Codul vizelor însă nu are rolul de a preveni migrația. Scopul său inițial a fost diferit. Ideea este aceea ca Comisia să recunoască că o mai bună cooperare cu țările terțe reticente nu poate fi obținută numai prin politica de vize, ci trebuie să dezvoltăm o politică uh, care să combine stimulentele pozitive și negative în domeniul comerțului, în domeniul anchetelor judiciare și așa mai departe, pentru a putea combate această atitudine negativă. Eu, personal, trebuie să vă spun că nu avem nici o dovadă foarte clară. Mai mult de atât, mi se pare uh, regretabilă lipsa acestor probe cu privire la modul în care politica de vize ar putea duce la o mai bună cooperare cu țările terțe în materie de readmisie. Mie mi se pare paradoxal că Comisia și Consiliul au spus mereu că codul vizelor nu este locul în care să vorbim despre vizele umanitare. Au spus mereu, nu, nu, nu, nu, aici introducem aspectele umanitare și uh, protecția internațională. Dar, după ce au spus toate acestea, nu consideră că este paradoxal că, deși nu oferă suficiente probe, consideră totuși că codul vizelor ar trebui să fie un instrument prin care să se atingă obiectivul readmiterii, adică trimiterea resortisanților în țările din care provin sau unde ar trebui să fie. Evaluarea de impact a Comisiei subliniază că obiectivul Uniunii Europene de a avansa în domeniul readmisiei și a returnării prin intermediul politicii de vize este lipsit de specificitate, de, de precizie, pentru că nu există orientări care să respecte principiul unei mai bune reglementări. Eu vă asigur, în calitate de raportor și împreună cu raportorii din umbră, că vom face tot ceea ce putem să avansăm cu această inițiativă legislativă și să încercăm să finalizăm procedura legislativă completă până la sfârșitul mandatului. Mi se pare că acest mandat al Uniunii Europene nu este echilibrat în rezultatele sale. Există foarte multe dosare blocate în Consiliu pe care nu se avansează și noi ajungem la sfârșitul legislaturii și iată că rezultatele noastre sunt foarte slabe. Și cred că trebuie să facem tot ceea ce putem ca să adoptăm până la urmă acest act legislativ și dacă facem asta, ne vom fi făcut partea noastră de datorie. Eu împreună cu raportorii din umbră voi lucra pentru a propune amendamente la propunerea comisiei, astfel încât să o putem îmbunătăți. Mulțumesc foarte mult. Vom trece direct la raportorii din umbră, începând cu PPE și cu domnul Becker. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc și domnului raportor. Sunt uh, de acord uh, cu cele spuse, trebuie să putem colabora ca să facem o treabă bună. Propunerea comisiei cred că se concentrează pe aspectele esențiale care ar putea să asigure și uh, uh dispozițiile necesare pentru viitor. Într-adevăr, vizele umanitare ar putea fi discutate într-un context separat. Iar în ceea ce privește securitatea și aspectele legate de aceasta în propunerea comisiei, mi se pare că este abordată corespunzător de către comisie. Dar cred că ar trebui să vă spun din capul locului că eu cred că digitalizarea, digitalizarea completă a procesului uh, de obținere a vizelor ar trebui uh, să se întâmple cât mai repede. Sunt de acord cu ideea că turiștii, sportivii, oameni de afaceri trebuie să călătorească mai ușor. De aceea avem nevoie de vize pe termen scurt. Însă, trebuie să ne ocupăm de acest dosar într-un mod foarte aprofundat și detaliat în ceea ce privește costurile. Trebuie să asigurăm un cost competitiv pentru Uniunea Europeană în contextul global. Și, mai mult de atât, cred că simplificarea întregului proces ar fi un pas foarte important înainte. Acest lucru ne va permite să le oferim călătorilor de bună credință un serviciu corespunzător și sper că toate acestea vor fi puse în aplicare cât mai repede cu putință. Eu vă propun să devansăm votul în această comisie să-l programăm pentru 5 noiembrie. M-ar bucura foarte mult dacă s-ar putea face această modificare de calendar. Mulțumesc foarte mult, domnule Becker. Acum, din partea ECR, domnule că ați spus că o înlocuiți pe doamna Stevens pentru că dânsa este raportoare din umbră. Ah, Bine, atunci interveniți mai târziu. Atunci um, trec la domnul uh, Dupre din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, câteva cuvinte amicale pentru domnul raportor Lopez Aguilar. Domnul Lopez Aguilar s-a referit la raportorii din umbră. Eu voi exprima poziția grupului nostru și nu vreau ca aceasta să fie strâns legată de interpretarea pe care o are domnul Uh, raportor. Mie mi se pare că propunerea comisiei ajunge la un echilibru între nevoia de a le permite călătorilor de bună credință să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene și păstrarea elementelor de securitate și de control la frontiere. Cred deci că echilibrul este bun. Acestea fiind spuse, în propunerea actuală a Comisiei se regăsesc câteva modificări vis-a-vis -vis de propunerea de acum patru ani, iar aceste modificări au legătură cu câteva puncte foarte importante. Întrebarea mea este pentru Comisie, de ce ați făcut aceste modificări semnificative la foarte multe puncte în raport cu um, propunerea de acum patru ani. În ceea ce privește vizele umanitare, două vorbe. Când am discutat propunerea precedentă a Comisiei cu raportorii din umbră, am discutat și despre acest subiect și am ajuns la concluzia că nu puteam avansa dacă păstram vizele umanitare în codul vizelor. Așa că eu sprijin această idee a unei vize umanitare, dar nu vreau să începem uh, același cel de data trecută în care ne-am blocat mereu și nu am reușit să ajungem la nicio concluzie. Deci, haideți să păstrăm codul vizelor. În ceea ce privește propunerile, aș vrea să, disting, să fac distinția între trei categorii. Cele cu care suntem de acord, dar avem câteva rezerve. Noi considerăm că este normal să crească moderat costul vizelor, dată fiind inflația și nevoile operative. Acestea fiind spuse, când văd că pentru copii între 6 și 12 ani se trece de la 5 la 40 de euro, vreau să am o justificare din partea Comisiei pentru această propunere și pentru modificarea vis-a-vis -vis de propunerea precedentă. Apoi, ne bucurăm că aceste propuneri, pot fi, aceste solicitări de viză pot fi introduse cu șase luni înainte în loc de trei luni. Ne bucurăm că termenul de comunicare către solicitant este mai scurt, 10 zile în loc de 15 zile și mă întreb de ce nu 5 zile pentru solicitanții care deja și-au furnizat datele biometrice. Uh, e nevoie oare de 10 zile dacă datele, dacă informațiile <coughs> esențiale materiale necesare sunt deja disponibile și ne bucurăm în special de disponibilitatea comisiei și de dorința sa de a introduce și viza pentru întâlnirile multiple, în ciuda reticenței Consiliului. Mi se pare un element inovator semnificativ. Apoi câteva aspecte cu privire la care am mai multe semne de întrebare. Se prevede posibilitatea de recurs pentru prestatarii externi. Îmi cer scuze, se prevede de fapt posibilitatea de a recurge la prestatorii externi și nu numai la consulate. Eu uh, sunt uh, oarecum regalian, în sensul că în anumite domenii eu țin să existe numai competențe ale autorităților publice. Și aici am o întrebare de principiu, dar și una tehnică. Interpretez oare bine propunerea spunând că le oferim prestatarilor externi posibilitatea de a preleva amprente digitale și date biometrice? Da, deci facem acest lucru? Asta înseamnă că um, întrebarea mea și o îndoială mea de natură principială sporește și mai mult. În ceea ce privește legătura între acordarea vizei și tarife și politica de readmisie. Eu sunt primul care aș fi pus această întrebare. Deocamdată nu mă deranjează, dar uh, știu că este un element colateral față de acordurile care trebuie încheiate cu celelalte țări. Eu cred că ar trebui să oferim reduceri resortisanților din țările care au semnat astfel de acorduri, pe când în propunerea Comisiei se prevede o creștere a costurilor. Fără cetățenii care vor plăti practic, ce vrem aici? Să îi stimulăm sau să îi pedepsim pe cei care au semnat aceste acorduri? Și un alt aspect care pe mine m-a nedumerit și unde aș avea nevoie de lămuriri din partea comisiei. Mie mi se pare că nu se poate aici uh, oferi o viză digitală. Suntem deja în era digitală în loc să trimitem un sticker de viză și o viză pe hârtie cu toate aspectele de securitate implicate, a trebui să le trimitem oamenilor o viză uh, digitală. Până la urmă, toate vizele vor fi în vis. Oare de ce mai avem nevoie de o altă vinietă, de un alt sticker de vize? Vreau să îmi răspundeți la această întrebare, de ce nu ați prevăzut și o viză digitală? Acestea fiind spuse, grupul meu vă stă la dispoziție pentru discuțiile care vor urma în ideea de a reuși să adoptăm noul cod al vizelor și de a reuși să introducem și o viză umanitară într-un dosar separat. Uh, Mulțumesc pentru această prezentare um, clară a situației și uh, comisia să uh, răspundă mai apoi acestor observații. Acum dau cuvântul lui Bodo Valer. Am mai spus deja majoritatea acestor lucruri uh, în ceea ce privește descrierea contextului. Sunt de acord că avem o propunere bună din partea comisiei. Cel puțin față de începutul mandatului, da, e mai bună. Eu mă mențin pe poziție. Vizele umanitare sunt un element pozitiv și ar trebui să fi fost incluse în această propunere. E normal să-și găsească, să găsească locul în acest loc, dar înțeleg că nu vom reuși să facem asta la acest dosar. Da, e clar, dar locul potrivit pentru vizile umanitare este acest dosar. Ceea ce este propunerea care ni se face acum, mi se pare că e păcat. Pentru că noi voiam să înlesnim uh, accesul oamenilor la Europa, să le fie mai ușor oamenilor să vină în Europa, turiștilor, studenților și așa mai departe, să se simplifice procedurile, dar iată, acum avem o propunere uh, al care obiectiv principal este consolidarea politicii vizelor pentru ca aceasta să fie un instrument mai eficient pentru a face față provocărilor legate de securitate și migrației sporite. Iar aceasta este o abordare total diferită față de abordarea noastră de acum patru ani. S-au schimbat, deci, lucrurile semnificativ în această propunere nouă. Mă opun, deci, acestei noi schimbări de accent. Bineînțeles că avem ca turiștii să vină în Europa. Dar dacă în același timp creștem uh, taxele la vize de la 60 la 80 de euro și de la 30 deci și la 35 40 pentru copii, de cele mai multe ori familiile călătoresc cu copii deci, până la urmă, vizele costă mult dacă aduni toate aceste taxe. Și asta este un sistem în continuare de, solicitări, de solicitare a vizelor pe hârtie. Și procesul este unul lung și anevoios, procesul de strângere a tuturor documentelor. Iar asta îi va descuraja pe oameni, nu vor mai dori să vină în Europa. Și ce se întâmplă dacă ai făcut solicitarea de viză pentru toată familia, o familie cu doi copii și, și ți se respinge solicitarea, primești banii înapoi? Trebuie să existe o dispoziție care să care să permită celor care sunt a căror viz, solicitarea de viză este respinsă să-și primească taxele înapoi să-și primească banii înapoi. În ceea ce articolul 25, vorbim despre cooperare cu privire la readmisii. Înțeleg cine ar trebui să fie readmis aici fiindcă la mai ales la punctul 5 ar putea să fie acoperite mai multe categorii de persoane. Ne poate spune comisia cine e vizat aici, cine trebuie să, trebuie să fie readmis? Toți cetățenii, anumite categorii de cetățeni? Mi se pare formularea actuală cam vagă. Organizația uh, care se numește uh, Network for the Public uh, um, and Tourism critică această propunere, mai ales în ceea ce privește creșterea taxelor. comisioanelor. Primit un aviz din partea lor și merită să ținem cont de el. Ideea de bază este că trebuie să simplificăm lucrurile pentru a le fi mai ușor oamenilor să călătorească în Europa. Nu uh, dorim, nu doream să îi descurajăm sau să-i trimitem înapoi acasă. Mai dorește cineva să ia cuvântul în de domnul Coeliu? Domnule Scripec. Da, domnul Scripec. Îi ascultam pe colegii mei și mă întreb dacă domnule Lopez Aguilar a spus că sunt mulți călători bona fide. Însă eu am vorbit despre o problemă care ne pune în pericol pe noi, cetățenii europeni. Acum uh, vorbim despre vize și despre emiterea vizelor, dar Cred că, în primul rând, Comisia Libe trebuie să ancheteze aceste acuzații îngrozitoare despre cum sunt folosite abuziv vizele Schengen și vizele medicale. Acum vorbim despre înlesnirea procesului de emitere a vizelor. Și folosirea unui serviciu extern chiar de, am, de ampretare, de a amprentelor. Asta este o pepiniera pentru corupție. Și uh, vedem ce se întâmplă. Vizele pot fi furate, domnule Coeliu. Ați spus că ce se întâmplă în Malta e ceva ce ține de competențe naționale, dar suntem în pericol. Nu putem spune că e o chestiune ce ține de Malta, de competențele sale naționale. Ține de Uniunea Europeană să monitorizeze, să verifice ce se întâmplă. Se vând mii de vize la ora actuală, trebuie să punem capăt acestui lucru. Fiindcă ajung vizele și, la, și în Libia, unde călătoresc, uh, bine mersi, uh, uh, luptătorii ISIS. Câte celule de fundamentaliști avem pasive avem noi în Europa? Vrem să vedem pe acești oameni că se activează? Domnule președinte, trebuie să ne să fim uh, atenți și să ne concentrăm asupra acestor acuzații. La, pe 18 iunie a ajuns această chestiune în tribunal, la tribunal în Malta și trebuie să fim mai atenți, să ne concentrăm mai mult asupra acestor lucruri. Nu putem să lăsăm asta pentru alt subiect. Deci avem nevoie de un um, control mai aprofundat al procesului de emitere a vizelor. Deci haideți să ne, să ne concentrăm asupra acestor lucruri importante. Mulțumesc. Domnul Coelho are cuvântul și doamna Sipăl, după care dau din nou cuvântul comisiei și domnului Lopez Aguilar. Mulțumesc. Foarte pe scurt să-i răspund domnului Scripec. Eu nu am spus să nu facem nimic. E îngrijorător ce citim în ziare despre Malta. Toate informațiile sunt îngrijorătoare, dar mai grav decât vizele este vânzarea de naționalitate, fiindcă, conform tratatelor, când vi- dacă Malta vinde naționalitatea malteză, vinde de fapt și naționalitatea europeană. Trebuie să rezolvăm această problemă, dar am spus că trebuie să ne dăm seama că o mare parte a competențelor acest domeniu, domeniu sunt naționale. Deci fim foarte prudenți în ceea ce acțiunile pe care vrem să le luăm, dar n-am spus nicio clipă că ar trebui să lăsăm la o parte acest subiect care este extrem de îngrijorător. În ceea ce este punctul de pe ordinea de zi, vreau să uh, spun câteva lucruri în ceea ce privește codul vizelor. Această propunere este foarte importantă, mai ales în contextul mai uh, larg uh, al mai bunei gestionări a frontierelor externe. Iar această legislație este importantă și o vădește acest lucru impactul direct asupra economiei, turismul de pildă. Eu vreau să subliniez acest lucru ca raportor pentru vis. Eu voi urmări cu mai atenție evoluțiile acestui dosar propunerea de a modifica sistemul de informație a vizelor, VIS, nu poate fi avut în vedere fără codul vizelor. Din motive diferite, propunerea VIS merge mână în mână cu propunerile legate de interoperabilitate. Sunt de acord că trăim vremuri excepționale care necesită acțiuni rapide, dar Parlamentul European trebuie să se asigure că poziția sa este coerentă din păcate, nu putem să spunem același lucru și despre celelalte instituții. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu ceilalți raportori pe, marge, pe marginea acestui dosar și uh, mai ales pe marginea codului vizelor. Mulțumesc, mulțumesc, Carlos. Și uh, pe scurt, uh, Brigit, da, foarte pe scurt, fiindcă vorbim despre controlul frontierelor din cauza terorismului islamist uh, și de nenumărate ori. Vreau să vă spun că ieri m-am întâlnit cu un reprezentant al Europol care a spus foarte clar că majoritatea atacurilor uh, care au fost dejucate sau care au avut succes în ultimii ani țineau de separat, separe, separatism, naționalism, extremism de dreapta sau de stânga. Deci, haideți să nu uităm acest lucru, care sunt faptele, fiindcă numai când știi informațiile corecte poți să iei măsurile, măsuri și acțiuni în consecință. Da, văd că multă lume este de acord cu ce ai spus. Foarte bine. Aș dori să dau cuvântul comisiei să, să răspundă domnului Dupre, dar uh, și domnului Becker și nu numai. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu succintă în ceea ce privește legătura cu politica vizelor, dintre politica vizelor și readmisiile. Am spus că acesta ar fi un stimulant, dar pot să existe și alte politici, cum ar fi dezvoltarea și așa mai departe, de care să sporească cooperarea. După cum știm, aceasta lasă de dorit de multe ori. Mecanismul pe care îl propunem noi este flexibil și trebuie să se aplice de la caz la caz, să țină cont de circumstanțele locale, de relațiile cu țări terțe și este și o abordare treptată, deci poate fi aplicată uh, unor um, anumite categorii de călători și nu întregii populații dintr-o țară terță. Acesta este echilibrat, după părerea noastră, trebuie să se bazeze pe informații și notificări din partea statelor membre, cele care au o colaborare practică cu țările terțe în ceea ce privește aceste chestiuni și noi credem că uh, este un mecanism ușor de aplicat și simplu. În ceea ce privește digitalizarea, despre care a vorbit domnul Becker și, și domnul Dupre, avem visul acum, deci o mare parte a procesului vizelor este deja digitalizat pentru că toate datele solicitării, deciziei se află deja în sistemul vis. Avem și în continuare abțibildul vizei vinieta care a îmbunătățit uh, securitatea de curând și vedem că digitalizarea procesului vizelor este viitorul. Va fi mai ușor, va simplifica lucrurile pentru solicitanți, pentru consulate și până la sfârșitul anului vrem să lansăm un studiu, fiindcă președinția Estonă a făcut o treabă foarte bună în acest domeniu și, bineînțeles, vom implica Parlamentul și părțile implicate, statele membre, ne vom ocupa de acest subiect uh, imediat, fiindcă e foarte important să se înlesnească uh, procedura de obținere a vizelor. În ceea ce privește comisiunul uh, comisionul, uh, taxele pentru copii, până la 6 ani vreau să spun că nu plătesc nimic și de la 6 la 12 ani e, e, a crescut de la 35 de euro la 40 de euro. Am făcut unele calcule, ne-am dat seama că această majorare este rezonabilă. Uh, nu mai, fusese nu mai fusem ajutat din 2006, consulatele au nevoie de, acest, de acești bani. Și să nu uităm că această taxă, doamna Valero a, a vorbit despre asta, pentru costurile administrative de procesare a solicitării de viză, viza apoi poate fi uh, oferită sau respinsă, dar acești bani se plătesc pentru costurile administrative a procesului uh, de Uh, evaluare a dosarului și uh, v-am spus că taxele pe care le percep, uh, uh, există taxe pe care le percep și SUA și Australia și alte destinații. Apoi, pentru procesare, timpul de procesare 5 zile, spunea domnul Dupre, pentru noi acesta este o perioadă rezonabilă, poate că există și um, chestiuni legate de securitate și nevoia de a consulta state membre, dar mă rog, putem să mai discutăm în contextul negocierilor, însă în ceea ce privește evaluarea Schengen și noi considerăm că este un, o perioadă rezonabilă. În ceea ce știam pretarea de, de către furnizori de servicii, noi nu am schimbat regulile, așa stau lucrurile acum. Asta este situația la ora actuală. Consulatul însă ia decizia, regalian așa, deci consulatul hotărăște dacă se dă viza sau nu furnizorii externi înlesnesc procesul de vize, iau, strâng documentele, solicitările, amprentele și le trimit consulatului, iar consulatul este cel care are ultimul cuvânt în ceea ce privește aplicarea, uh, în ceea ce privește solicitarea de vize în propunere. Apoi, statele membre trebuie să monitorizeze acești furnizori de servicii externe, asta se regăsește în codul vizelor, trebuie să facă această monitorizare, iar prin propunere noi consolidăm propunerile de monitorizare a furnizorilor externi pentru protecția datelor și așa mai departe. Pentru asta este foarte important ca statele membre să se asigure că furnizorii externi sunt, uh, um, aplică cum trebuie prevederile codului Visa. Uh, în ceea ce privește ce a spus domnul Coeliu despre VIS, da, într-adevăr, amendamentul VIS trebuie să fie perceput în contextul comunicării care stabilește noua politică a Comisiei în acest domeniu și care merge mână în mână cu codul Visa, bineînțeles, fiindcă chiar dacă este, uh, avem un regulament separat uh, pentru acesta, dar avem și o abordare de interoperabilitate, fiindcă cu această propunere VIS sperăm să folosim beneficiile abordării de uh, interoperabilitate pe, pentru procesul de depistare și nu numai. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sper că am răspuns mai mult sau mai puțin întrebărilor și uh, sigur vă vom mai oferi explicații suplimentare și mai ales când începem negocierile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Da, suntem puțin în urmă cu ordinea de zi, îmi cer scuze. Vreau să vă reamintesc că avem o reuniune privind codul vizelor și vizele umanitare. Spun eu ezitant, pentru că nu este o chestiune politică, vă dați seama că sunt ele separate, dar va avea loc pe 10 iulie pentru a oferi explicații suplimentare în ceea ce privește modul în care va fi făcută propunerea, dar este clar că, uh, așa cum a spus uh, doamna Valero, această separare uh, trebuie să vedem ce se va întâmpla cu ea. Poate domnul raportor dorește să mai spune ceva? Nu, aștept cu răbdare să începem, să începem lucrările. Da, vă rog, haideți să ne punem pe treabă, să finalizăm lucrurile. Sigur, sunt diferențe de opinii între grupurile politice, dar haideți să găsim un echilibru. Și, având mai multe elemente pozitive, să ajungem la un compromis și să, să treacă această legislație. Amintiți-vă că mai de mult avea multe instituții juridice care erau, mult, care erau doar de competența statelor membre, dar acum avem tratatul de la Lisabona, avem un, un cadru juridic pentru a avea proceduri armonizate la nivel european, pentru viza, pentru azil și pentru alte chestiuni. Și de asta trebuie să facem aici, să nu lăsăm mandatul să expire să se sfârșească fără să fi uh, obținut nimic și să terminăm cu, cu buza umflată, cum s-ar zice. Mulțumesc foarte mult! Pe 27 septembrie se va face prezentarea raport, proiectului de raport. Mulțumesc foarte mult pentru, acea, pentru această dezbatere foarte bună. Următorul punct, 27, este un schimb de păreri privind amendamentele pe lângă propunerea a introducerii temporarea controlului la frontieră. Raportul este la Fayon, care ne va face o prezentare acum. Imediat, pentru că nu avem timp, Tania, ai cuvântul. Thank you, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Un uh, text foarte dificil, din nou. și un mediu interesant. Vă aduceți aminte că Comisia a propus reguli noi în septembrie 2017 și după o perioadă lungă de controle la frontierele interne, șase state membre Schengen, au trecut peste 3 ani de când Franța, Germania, Austria, Danemarca, Suedia și Norvegia continuă să desfășoare controale la frontierele interne, deci, deși perioada maximă permisă e de doar 2 ani. Și notificarea uh, merge până în noiembrie în acest an. Probabil din cauza mișcărilor secundare semnificative. Parlamentul cere în repetate rânduri să se elimine aceste controle interne și să se recreeze spațiul Schengen complet imediat. Noi credem și că aceste condiții ale uh, codului frontierelor Schengen nu sunt uh, îndeplinite și că aceste controle sunt ilegale. Trebuie să ținem cont de aceste fapte. Când am uh, avut pe masă propunerea comisiei, am avut senzația, împreună cu raportorii din umbră, că încercăm să legiferăm practici ilegale existente. Eu m am prezentat raportul la LIBE pe 25 aprilie și au fost depuse 166 de amendamente pe care le vom discuta astăzi. Multe dintre acestea merg într-o direcție similară cu cea a raportului, așadar nu va fi prea dificil să găsim o poziție comună. Câteva, sigur, merg într-o cu totul altă direcție, Acolo va fi dificil să găsim un punct uh, comun. Obiectivul meu principal rămâne că controlele existente sunt ilegale, nu sunt justificate aceste controle și trebuie eliminate. Întrebarea mea principală este, dorim să păstrăm Schengen? Da. Ne putem pune de acord pe principiile că aceste controle trebuie să fie o măsură de ultim um, moment? Dacă statele membre doresc să păstreze aceste controle, trebuie să fie o măsură eh, finală. Trebuie stabilită o perioadă maximă, pentru că cea de astăzi nu este respectată. Secretariatul a distribuit ieri deja o primă propunere a acestor amendamente și mai târziu voi vorbi cu colegii raportori din umbră despre abordarea mea și despre compromisuri și aș dori să mă folosesc de această ocazie pentru a spune câteva lucruri despre situația actuală în zona Schengen. S-a spus uh, că aceste uh, controle ar preveni mișcări secundare mari. Acest discurs continuă în uh, principalele politici europene, date fiind îngrijorările majore din Germania, unde ministrul de interne a amenințat că va începe să refuze sau să trimită înapoi solicitanți de azil. Asta n-ar fi de- doar ilegal, ci ar pune la îndoială și ar pune la îndoială existența sau supraviețuirea spațiului Schengen. Să vedem ce se va întâmpla săptămâna viitoare în uh, discuțiile, există un summit informal duminică și, și discuții săptămâna viitoare. E o lipsă de demnitate și de responsabilitate în Consiliu pentru propunerile noastre și pentru viitorul Europei. De exemplu, în Austria, la frontiera cu Slovenia, se va face luni uh, un exercițiu noile forțe speciale Puma din Austria plus armată vor fi implicați în jur de 1000 de oameni. Vor lucra, vor exersa cum să împingă înapoi uh, refugiați în număr mare. Există critici din toate părțile și din țara mea. Doar 13 migranți au fost trimiși înapoi în Slovenia. Anul trecut 39. De ce astfel de acțiuni militare, deci? În ciuda mai multor încercări și a, a președintelui Juncker și a domnului Tusk, liderii nu vor reuși probabil anul, săptămâna viitoare să reformeze aceste probleme. Sunt state membre care deja vorbesc de soluționarea bilaterală a problemelor, deci subminează o soluție europeană. e o mare provocare și aștept cu interes să văd ce spun uh, raportorii din umbră care susțin activitatea noastră și cu care ne înțelegem foarte bine. Mulțumesc, Tania. Mă bucur că ai vorbit de context. E un moment uh, foarte interesant pentru acest dosar. Nu putem să pierdem din vedere contextul. Mulți dintre raportorii din umbră nu sunt aici dau cuvântul îi dau cuvântul lui Bodo pentru început și apoi celorlalți. Mulțumesc! În primul rând aș dori să-i mulțumesc Taniei. Cred că a făcut o treabă foarte bună. Dorem să mai spun foarte clar că susținem aceste propuneri pe care Tania le face și compromisurile. Deci, cred că vom putea susține toate propunerile de compromis. Eu doream să mă întorc un pic în timp, să mă uit la contextul suedez. Eu sunt afectată de aceste controle ori de câte ori mă duc să-mi vizitez mama care locuiește în sudul Suediei, în Scanie. Iau trenul din Danemarca către Suedia Și inițial controlele erau foarte dure. Începeau în Danemarca controlul documentelor, controlul polițienesc, apoi control pe partea cealaltă. Exista un control puternic. Acum controlul se mai face doar ocazional pe partea suedeză. Ideea fusese, desigur, să respingem migranții și solicitanții de azil, dar când ajungi astăzi în Suedia, oricine poate trece dacă vrea. Nu are rost să ai acele controle pentru că nu sunt eficiente. Deci nu știu care e scopul. Guvernul vorbește de ordine publică și alte asemenea lucruri, dar eu nu văd cum pot aceste controle să-și uh, îndeplinească obiectivul. Nu știu cum ar trebui să reacționăm, să legiferăm înrăutățirea legislației Schengen doar pentru că statele membre nu reușesc să o respecte? E o armonizare inversă. Foarte multe lucruri se fac doar la nivel național acum, deci inversul armonizării, mai ales în domeniul migrației și lucrurile se înrăutățesc iar regulile pe care le avem sunt tot mai des trecute cu vederea. Vom avea întâlnirea raportorilor din umbră și va fi interesant să discutăm cu Consiliul și Comisia. Da, vom uh, primi informații din partea Consiliului imediat, din partea președinției. Continuăm cu Natalie Grisbeck. Mulțumesc. Va trebui să-i țin loc colegei Sofie Intvert, care nu poate fi aici momentan. Vreau să-i mulțumesc Taniei Faion. Vreau să spun că este într-adevăr un subiect foarte important pentru noi, pentru unitatea și coeziunea Uniunii Europene și că noi în grupul nostru suntem uh, la curent cu munca Daniei. Ce mai e important pentru noi e ca textul să fie succint, ca să evităm uh, fragmentarea. Deci coeziunea este foarte importantă, mai mult decât uh, până acum. Atât din partea noastră, mulțumesc. I think that's a very good way of putting it, Natalie. This is a highly sensitive file, but highly... Un subiect foarte sensibil, dar cu un impact foarte mare. Să vedem ce ne poate spune Consiliul. Ce face Consiliul? Unde ne aflăm? Domnule Secov, în partea președinției, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru această invitație de a vorbi aici președinției bulgare. Trebuie să recunosc că ultimele șase luni n-au fost ușoare, nu doar pentru noi, știu că și pentru celelalte state membre, pentru Europa în general, pentru Consiliu ceea ce privește codul frontierelor Schengen, noi ne-am făcut treaba. Mă bucur să vă pot informa că Consiliul și-a atins obiectivul care părea imposibil de atins în urmă cu câteva luni. Pe 19 iunie, ambasadorii UE au susținut în numele Consiliului un mandat de negociere pe propunerea de modificare a acestui cod în ceea ce privește reintroducerea temporară a controlelor la frontierele interne. Pe baza acestui mandat, viitoarea președinție cea austriacă va începe negocierile cu Parlamentul. Asta odată ce Parlamentul își va fi adoptat poziția. Suntem cu toții de acord că zona Schengen a adus beneficii de necontestat uh, cetățenilor Europei, iar acordul cu Consiliul urmărește să păstreze aceste rezultate. Acest am, aceste amendamente vor permite statelor membre să reintroducă controle pentru aceleași motive pentru nu mai mult de un an ar conține și o serie de garanții care ar trebui îndeplinite pentru a garanta proporționalitatea și necesitatea acestor măsuri, inclusiv o evaluare de risc și consultări, un mecanism de consultare. Când sunt desfășurate controle pentru mai mult de șase luni, Comisia va emite un aviz. Mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi. Mulțumim pentru munca președinției. Acum uh, raportorii din umbră vor începe munca pe acest dosar. Tania, vrei să răspunzi și apoi putem încheia? Mulțumesc, Claude. Am luat notă, mulțumesc. Vom uh, citi textul uh, Consiliului în liniște. Ce vă pot spune e că mandatul are niște elemente pozitive. Să regret că nu va fi necesară implicarea Consiliului pentru reintroducerea controlelor în primul an, care va fi perioada maximă prevăzută în caz de evenimente previzibile. Așa propun și eu în raportul meu. Comisia, să nu uităm că este un uh, gardian al tratatelor, deci să avem în vedere și cazuri de nerespectare a codului. Dar e o comisie politică, refuză să acționeze în cazuri în care state membre încalcă litera de lege. Vom vedea ce se va întâmpla în negocieri un subiect sensibil, dar vom lucra în mod uh, responsabil, sigur. Mulțumesc, Tania. Ai vorbit de comisie ca gardian. Dăm cuvântul comisiei așadar. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aveam de gând să iau cuvântul. Nu trebuie și așa nu avem timp Puteți pune o propoziție dacă doriți. Suntem de acord cu punctele de plecare ale doamnei raportor. Va trebui să păstrăm, să menținem stațiul, spațiul Schengen. Întrebarea este cum o facem cel mai bine. În propunerea noastră, am explicat în aprilie, nu încercăm să reglementăm situația actuală din cele șase mem- state membre, ci încercăm să adaptăm clauzele de securitate, de garanție din cod pentru a putea răspunde mai bine provocărilor existente. Există perioade maxime pentru reintroducerea acestora și asta abia din 2013. În contextul guvernanței Schengen, aceste clauze au fost introduse, dar asta fusese convenit într-un cu totul alt context. Există aceste uh, riscuri pe termen lung, riscuri serioase, nu existau pe atunci. Cercăm să adaptăm mecanismul Schengen la aceste uh, riscuri noi. Și sigur, mai este și o discuție despre o perioadă maximă care ar putea fi permisă pentru controle interne și diferitele clauze care ar trebui să se asigure că există colaborare cu statele vecine celor care au reintrodus aceste controle. Va trebui într-adevăr să ne concentrăm pe aceste elemente, pe clauze să vedem ce rol va juca Consiliul, dacă trebuie să joace un rol, ce facem cu controlele pe termen foarte lung. Noi ne vom implica în trilog și vom participa constructiv, astfel încât să adaptăm în mod corespunzător codul. Mulțumesc! Mulțumesc, așadar toată lumea e activă și constructivă și așa mai departe. Mă întrebam ce părere aveți despre poziția Consiliului, dar vom afla la momentul respectiv. Mulțumim, Tania. Putem închide și această dezbatere, pentru că vom mai avea discuții importante oricum pe acest subiect. Mulțumesc mult! Colleagues, we can, um, we're now, next is going to be the joint hearing with the... Dragi colegi, acum vom trece la audierea comună cu Comisia pentru Drepturile Femeilor cu privire la traficul femeilor și al minorilor în contextul migrației. Dați-ne, vă rog, câteva minute pentru a pregăti uh, sala pentru audiere. Oricum este programată pentru 10 și jumătate, așa că preferă să pregătim uh, mai bine sala și să începem la 10 și jumătate.